Colleagues, can I bring the meeting to order? First of all, before you... Începem uh, lucrările noastre de astăzi. Uh, primul punct, adoptarea ordinii de zi. Toată lumea este mulțumită de ordinea de zi? Excelent. De asemenea, aprobarea procesului verbal al reuniunii din 5 septembrie. Obiecții față de acest proces verbal? Nu. Înainte să trec la următorul punct, dați-mi voie să urez bun venit unei mici delegații din partea Federației Europene a um, trenurilor de patrimoniu. Bun venit la sesiunea noastră. Următorul punct pe ordinea de zi, punctul 3, propunerea de rezoluție referitoare la respingerea proiectului de regulament al Comisiei uh, de modificare a regulamentului UE 965 din 2012 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la operațiunile aeriene în temeiul regulamentului 216 al Parlamentului European și al Consiliului. Dați-mi voie să vă amintesc că dacă sprijiniți respingerea propunerii Comisiei, va trebui să votați cu da și dacă nu sunteți pentru respingere, respectiv dacă sprijiniți propunerea comisiei, votați cu nu. A înțeles uh, toată lumea despre ce este vorba? În regulă. Bun. Să votăm o dată, poate facem puțin loc în sală după aceea verificăm întâi votul electronic. S-a deschis votul pentru verificarea uh, aparaturii. Has everybody voted? A votat toată lumea, s-a închis votul. Nu avem niciun grup peste limită. Foarte bine, trecem la votul propriu-zis. S-a deschis votul. Has everybody voted, Mr. Sassoli? I... A votat toată lumea? Domnule Sosoli, sunteți pentru sau împotrivă? Pentru. S-a închis votul. Și moțiunea se adoptă cu 20 la 13. Can I, can I, can I just remind people... Permiteți-mi să vă amintesc în mijlocul acestei euforii că acest vot trebuie să treacă în plenul Parlamentului European pentru a fi ratificat sau nu. Deci, vă rog să fiți conștienți de acest lucru. Deocamdată nu avem data votului în plen și aș dori să reiterez faptul că în cazul în care în cazul în care plenara sprijină poziția Comisiei, statul quo-ul va fi uh, păstrat. Asta ca să înțeleagă toată lumea foarte clar care este situația. Următorul punct pe ordinea de zi, marca de calitate regională, cele mai bune practici în economia rurală, un aviz pentru care este raportor, do, raportor domnul Rubix. Domnule Rubix, am să vă rog să așteptați câteva momente, astfel încât cei care doresc să părăsească sala să o poată face. Right. Okay, regional quality branding presentation of the draft opinion. Mr. Rubix, the floor is yours. Domnule Rubix, aveți cuvântul. Paldies, priekšsēdētāji. Regionālo zīmolu izstrādāšana. Mulțumesc, domnule președinte. Marca regională de calitate este un element important Um, pentru Uniunea Europeană. Este o procedură care stimulează um, parteneriatele între um, autorități locale și întreprinderi la nivel uh, local, la fel ca și turismul. Trebuie să înțelegem specificitățile uh, fiecăr, fiecarei regiuni. Se pot dezvolta se pot pune pe picioare noi uh, uh, evoluții și se pot promova industrii noi, lucru care contribuie la creșterea activității în regiuni și contribuie la faptul că aceste regiuni devin mai interesante. Bineînțeles, aceste mărci sunt ca o marcă de calitate și asta poate duce la crearea de noi obiective turistice la nivel european. Ecoturism, turism gastronomic, um, piste de biciclete și așa mai departe. Pot fi uh, sprijinite prin această inițiativă. Acest uh, inițiativă trebuie, acest domeniu trebuie să uh, fie uh, promovate în mod special. Trebuie să promovăm și proiectele transfrontaliere. Proiectele comune și mărcile de calitate trebuie să fie însă dezvoltate de către cei de la fața locului. Deci am să solicit statelor membre să coopereze astfel încât turismul regional să se poată dezvolta de asemenea, trebuie uh, promovat schimbul de bune practici. În plus, tuturor celor interesați uh, ar trebui să le oferim uh, formări, posibilitatea de a face schimb de bune practici și toate aceste lucruri trebuie să aibă grupuri țintă cât se poate de clare. Pentru a asigura calitatea, avem standarde în Europa în ziua de astăzi, de exemplu în domeniul agricol, cum ar fi um, indicațiile geografice protejate, Și aceste lucruri uh, asigură calitatea și garantează faptul că produsele respective sunt uh, produse numai în regiunea respectivă. indicațiile geografice arată că produsele respective sunt speciale și, în același timp, că respectă anumite standarde de calitate. Iar caracteristicile produselor respective sunt puse în legătură cu uh, regiunea respectivă. Poate fi vorba de o caracteristică sau mai multe care diferențiază un produs de alte produse ce sunt similare în aceeași grupă de produse. Se poate, în același timp, asta este o garanție, indicația de geografică protejată, arată um, rețeta tradițională pentru un uh, produs. În Parlament, această propunere probabil că va fi uh, discutată numai în următorul mandat. La final aș dori să spun că turismul este foarte important pentru dezvoltarea rurală. Este vorba de o creștere a calității vieții, despre o diversificare a surselor de venit, mai ales în domeniul rural, se creează locuri de muncă. Iar uh, turismul nu are decât de câștigat din, alte, din astfel de inițiative. Poate fi uh, subliniată calitatea unor produse, și pot fi atrase persoane în anumite regiuni. Asta duce la, pe de altă parte, îmbunătățirea serviciilor în regiunea respectivă. Marca de calitate la nivel european nu înseamnă neapărat o valoare adăugată. Se poate ajunge și într-o situație în care există de, mult prea multe astfel de um, etichetări. Aștept sugestiile dumneavoastră. Mulțumesc în numele PP, domnul Danton. Mulțumesc, domnule președinte. Raportul colegului nostru, întocmit pentru comisia noastră, are un avantaj și anume concentrează dezbaterea în jurul chestiunii turismului. Ar fi un avantaj față de raportul inițial. Totuși, cred că ar trebui ca acest raport să reprezinte și dezbaterile din această comisie pe marginea turismului pe care le-am avut în timpul audierii organizate de colegul Fidanța, care doreau să întărească imaginea Europei în lume și imaginea de calitate a Europei în lume. Nu sunt sigur că această microparcelizare a etichetei turistice ar contribui la clarificarea imaginii turiștilor față de Europa ca destinație. Totuși, dacă Europa trebuie să-și pună semnătura, eticheta uh, că această calificare pe un produs turistic, ar trebui să fim siguri că acest produs este un produs de calitate înaltă din toate punctele de vedere. Și ținând cont de cum arată acum propunerea, cred că mai trebuie făcute niște eforturi pentru a preciza ce înseamnă calitatea turistică. Cam asta doream să spun, stimați colegi, mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Ayala Sender are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. îi mulțumesc colegului nostru privind uh, activitatea desfășurată pentru acest raport. Este un instrument nou propus aici, un instrument propus pentru a spori uh, locurile de muncă și economia în zona rurală, chestiune care este realmente foarte importantă. Am pornit uh, de la reforma politicii agricole comune, dar sunt anumite mesaje care arată că există oarecare instabilitate, există temeri și există semne de întrebare. Cred că folosind instrumentul propus de colegul nostru, îmbunătățindu-l firește, în sensul sinergizării, armonizării calității și elementelor de calitate între diversele sectoare, între diversele sectoare care se referă la dezvoltarea rurală și regională, atunci am putea să folosim această marcă de calitate. Sigur că e vorba de armonizare și nu de omogenizare, pentru că diversitatea este un element fundamental. Însă, turiștilor li s-ar putea oferi posibilitatea să facă o comparație în ce privește calitatea, în ce privește oferta, pentru a putea lua o hotărâre fundamentată. Din punct de vedere al transporturilor, înțeleg că trebuie nu numai să vedem care este impactul asupra aspectelor turistice, dar și asupra serviciilor publice și asupra nevoii de a nu pierde serviciile publice, mai ales în domeniul, în, în sectorul rural, în zona rurală. Această marcă trebuie să aibă și acest potențial. Aș dori doar să atrag atenția asupra unui lucru. Există o temere că această marcă ar putea să slăbească uh, denumirile agricole de origine. Sper că nu e cazul, sper că nu se va întâmpla așa ceva și sperăm că amendamentele noastre nu vor merge în această direcție. Nu trebuie să afectăm sistemul actual care funcționează foarte bine, recunoașterea acestor uh, denumiri europene a produselor agricole. Cred însă că acest nou instrument, adică marca europeană, ar, uh, avea, ar trebui să aibă alte funcții pentru ca totul să contribuie la îmbunătățirea economiei în mediul rural uh, și la crearea de locuri de muncă. Mulțumesc foarte mult! Thank you, Mrs. Meissner. Mulțumesc, doamna Meissner. Ja, vielen Dank, auch vielen Dank. Mulțumesc, mulțumesc și raportorului pentru propunerea sa. Este un subiect complicat în Parlament, știu asta, este, complicat, este un subiect complicat și pentru statele membre. În, la turism avem o competență la nivel european și despre asta și este vorba, dacă vrem o oarecare dezvoltare aici. Știu că statele au reticențe pentru că spun că nu uh, vor să facă prea multe schimburi uh, de informații pentru că ceilalți să nu devină cu mult mai bun decât ele. Dar cred că o astfel de marcă de calitate ar trebui totuși promovată și ceea ce mi se pare pozitiv la raport este vorba de promovarea cooperării, despre schimbul de bune practici, includerea unui certificat de calitate pentru turismul din Europa, da, vorbim de mult timp despre asta, bineînțeles că este foarte logic să facem reclamă Europei ca obiectiv turistic în mod armonizat, însă um, asta poate fi mai complicat. În principiu, însă, Europa are uh, experiențe pozitive cu turismul și trebuie um, continuat acest lucru. Eu vin din zona, dintr-o zonă rurală, și știu că regiunea mea face schimb cu alte landuri, regiuni, uh, referitor la modul în care pot fi promovate anumite produse regionale, cum poate fi promovat turismul și așa mai departe. Și cred că tocmai acest aspect al avizului este uh, foarte util. După cum spuneam, există oarecare reticențe în anumite domenii care ar urma să fie armonizate, însă schimbul de opinii mi se pare binevenit, în plus uh, ecoturismul, uh, pistele de bicicletă și astfel de elemente mi se par foarte importante și binevenite. Uh, plus tot ce ține de domeniul artizanal, um, toate aceste domenii merită sprijinite. Thank you very much. Mulțumim foarte mult. Domnul Bisep de la Vers este în sală, nu? Domnul Benian atunci. Da. De-abia am observat existența acestui aviz, dar uh, pentru că mă interesează subiectul, voi analiza mai îndeaproape avizul și voi depune eventual unele amendamente dacă mi se par uh, pertinente. în ultimii cinci ani, înainte să vin aici, am creat o organizație rurală în Staffordshire, un fel de parteneriat între fermieri, restaurante și uh, cei care se ocupau de turism. Încercam să creăm o marcă bazată pe atracțiile regionale ale uh, locului împreună cu uh, micile hoteluri, cu restaurantele, um, cu cei care făceau parte din uh, lanțul de aprovizionare, astfel încât să ne asigurăm că uh, turiștii, de exemplu, aveau în ofertă produse regionale. Am, din păcate, finanțarea pentru această organizație a fost întreruptă în urmă cu cinci ani când au fost eliminate agențiile de dezvoltare regională. Mulțumesc, spune președintele. Domnul Ugias. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt pentru acest aviz care tocmai a fost prezentat de către colegul nostru. Cred că trebuie să ne gândim la turism ca la ceva ce este legat de realitatea producției. Nu este vorba de un aviz pe un dosar care se discută pur și simplu în Comisia Agri. Turismul în legătură cu agricultura, agricultura în legătură cu turismul, este o cale foarte binevenită pentru promovarea economiei europene și pentru ieșirea din criză a Europei, pentru că dezvoltăm activități tradiționale și activități care nu pot fi delocalizate. Și cred că acest tip de inițiativă este și va fi pilonul uh, creșterii economice viitoare. Bineînțeles că poate unele lucruri pot fi îmbunătățite, dar cred că ar fi o idee bună să avem această rețea care pune la un loc uh, producția, agricultura și turismul. Acest lucru nu poate să fie decât pozitiv. Mulțumesc! Mulțumesc! În numele Comisiei, domnul Moreno. Oui, merci beaucoup. Da, mulțumesc foarte mult. Comisia nu poate să susțină, nu poate decât să susțină măsurile care duc la dezvoltarea turismului și a economiei în Uniunea Europeană. Comisia subliniază că nu putem să construim ceva fără să ținem seama de ceva ce există și să distrugem ceva ce deja există și funcționeze bine. Uh, vreau să vă reamintesc ce s-a spus deja de aici. Încurajarea cooperării regionale uh, și promovarea patrimoniului cultural, sigur, e foarte bine, dar să nu uităm că există sistemele de denumiri de origine și pentru produsele agricole urmează și apoi și pentru produsele neagricole sunt sisteme care funcționează foarte bine. Deci crearea unei noi mărci de calitate sau unei certificări de calitate o să-i uh, încurce pe consumatori, o să aducă atingere sistemului care deja există și o să dilueze eforturile care de ani de zile au fost întreprinse pentru a promova propuneri produsele de calitate ale Uniunii Europene încurajarea cooperării și a promovării sunt binevenite, dar promovarea creării unei noi marci europene de calitate regională cum spuneam, o să aducă atingere indicațiilor geografice și denumirilor recunoscute din Uniunea Europeană. E vorba de produse specifice care sunt legate în primul rând de regiuni, așa încât noi am spus deja și la Comisia Agri că trebuie să dezvoltăm economia rurală, că există măsuri de promovare, trebuie să le întărim, dar vă rog să țineți cont de sistemele care deja există, să nu creăm ceva care uh, riscă să aducă atingere sistemului de calitate existent. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Domnul uh, Rubic dorește să adauge ceva în final? Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor care au participat la această dezbatere. Aștept uh, propunerile colegilor și sper că vom avea o bună cooperare. Mulțumesc tuturor! Thank you very much. Can I... Mulțumesc foarte mult! Vă reamintesc că termenul pentru amendamente este 8 octombrie și se votează în Comisia de Transporturi pe 5 noiembrie. Deci termen pentru amendamente 8 octombrie, vot în Comisie 5 noiembrie. Mulțumesc foarte mult! Următorul punct din ordinea de zi este planificarea spațiului maritim și gestionarea integrată a zonelor de coastă. Raportoare este doamna Meissner. Aveți cuvântul. Vielen Dank, Herr Mulțumesc, domnule președinte. Au existat foarte multe amendamente din partea mai multor uh, grupuri politice, uh, SND, Vers și ECR, uh, și mă bucur acest lucru pentru că m-a interesat dintotdeauna politica maritimă integrată și avem nevoie de asta pentru a pune în practică creșterea albastră și mă bucură faptul că foarte mulți sunt angajați uh, în dezbaterea pe acest subiect. S-au depus multe amendamente constructive, uh, cam în aceeași direcție cu raportul pe care l-am elaborat, pot să accept foarte multe lucruri. Sunt uh, multe amendamente care au ca scop obținerea unui echilibru bun între cadrul european și competențele statelor membre aceasta a fost și intenția mea de la bun început. Uh, este foarte clar că este un cadru, nu este o lege europeană, pentru că statele membre au nevoie de flexibilitate și ar trebui să-și mențină competențele. Aici suntem, avem de-a face cu un consens. Apoi există o serie întreagă de amendamente care, se, uh, care fac referire la dezvoltarea durabilă și la creșterea albastră, și asta, așa și este, spunem că vrem să folosim ceea ce uh, poate oferi marea uh, din punct de vedere economic, însă în același timp vrem să menținem ecosistemele sănătoase pentru viitor. Este ceva ce a fost prevăzut de la bun început în uh, politica maritimă integrată. De asemenea, unele amendamente au subliniat că este nevoie de toate cele trei componente ecologia, aspectul uh, social, uh, dar și economia sunt uh, elemente care trebuie să fie pe picior de egalitate. Din nou, important este să luăm în considerare structurile diferite din statele membre, național, regional și local. La Mediterană, rămâne o problemă nerezolvată a competenței uh, și a jurisdicției pentru anumite teritorii din mare. De asemenea, trebuie să, ne, să fim conștienți că este vorba de un document care se referă la uh, zonele maritime, după cum îi spune și numele, deci că nu se pot uh, lua măsuri în ceea ce privește teritoriul, uscatul. La articolele 5, 7 și 8 este vorba de o enumerare. Aici am vrut uh, să fie clar că lista nu este una închisă, ci că statele membre pot să uh, extindă aceste liste sau pot să nu o epuizeze. Apoi turismul, patrimoniul uh, cultural, Există o serie întreagă de amendamente și la articolul 16, când este vorba de actele de punere în aplicare, și asta a fost important uh, și trebuia clarificat care ar urma să fie competența Parlamentului și ale statelor membre, ce trebuie să luăm în, în considerare uh, și care sunt accentele pe care trebuie să le punem. Care, cum urmează, care este programul următor? Urmează amendamente de compromis pe care le voi elabora în această săptămână și apoi vom avea o reuniune uh, a raportorilor din umbră. Un shadow meeting, cum frumos se spune în germană. Și apoi deci vom avea uh, două reuniuni, câte una în fiecare săptămână din Strasburg și cred că vom putea ajunge la foarte multe acorduri. Votul ar urma să aibă loc pe 5 noiembrie aici în comisie și obiectivul meu este să lucrăm în timp util cu celelalte grupuri pentru că poate fi util să ajungem la un acord în timpul acestui uh, mandat. Eu voi face tot ce-mi stă în putință pentru a ajunge la acest acord, pentru că din experiența mea am văzut că sunt documente care, odată cu un nou mandat, ajung să stea într-un sertar și să dureze până să fie reluate. Mulțumesc foarte mult! Thank you, Mr. Kuhn. Domnul Kuhn, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și raportoarei. A lucrat uh, excelent și a elaborat uh, un, proiect foarte bun cu care putem fi de acord cu aproximativ 95%. Noi de la PPE nu avem rețineri uh, foarte mari. Am vrea însă să subliniem anumite elemente cheie. Suntem responsabili de domeniul transportului și ne ocupăm aici de uh, transportul maritim și de turism. Și lucrurile trebuie să fie clare, să nu se introducă un nou nivel de planificare în care totul, care se, uh, să întoarcă totul pe dos. Lucrurile trebuie să fie clare, prevedem această uh, gestiune integrată a coastelor, uh, stabilim o limită clară până la care merge coordonarea, statele care nu au o gestiune integrată a coastelor trebuie să uh, fac acest lucru și, până la urmă, cred că suntem de acord că mai ales creșterea albastră, care se referă la uh, zonele cotiere și la mările noastre, este ceva foarte pozitiv. Inclusiv um, energiile regenerabile joacă un rol esențial aici și este esențial să discutăm și să cădem de acord referitor la coridoare în mări, Uh, prin care să poată treacă um, gazoducte, um, conducte de sau culoare de transport de energie. Um, trebuie de asemenea să se știe foarte clar care sunt zonele în care se exploatează anumite resurse unde, este, unde sunt gaze naturale, petrol, dar și unde se exploatează nisip, pietriș și așa mai departe. Astăzi am, ne-am complicat uh, cu uh, orarul uh, de zbor al piloților, iată, acum trebuie să ne ocupăm și de alte lucruri. Este vorba și de securitate și de siguranță pe mările noastre. Și, uh, și în acest sens, Galileo și toate celelalte lucruri joacă un rol important și trebuie să includem asta. Dar Gesine Meissner a făcut o treabă foarte bună, astfel încât uh, să avem un document uh, coerent. Mulțumesc, domnule președinte. Mr. Al-Khadraoui. Thank you, Chairman. On behalf of uh, Spiros Domnul mulțumesc, domnule președinte. În numele lui Spiros Danelis, raportorul din urmă al grupului, aș vrea în primul rând să mulțumesc uh, raportorului pentru uh, activitatea excelentă și bună cooperare. În general, amendamentele care au fost propuse dovedesc o uh, înțelegere comună a faptului că această inițiativă poate fi un motor pentru planificarea maritimă în statele membre și că e nevoie de mai bună coordonare în domeniu. Pe o serie de eh, chestiuni s-au introdus amendamente care îmbunătățesc directiva. De exemplu, mai întâi legătura cu obiectivele europene privind creșterea albastră, în al doilea rând Uh, prin faptul că se face referință expresă la turismul maritim și de coastă, care e foarte important pentru economia maritimă, și în al treilea rând prin clarificarea conexiunilor cu legea internațională uh, maritimă și cu Convenția Națională Unită în domeniul mărilor. Propunerea trebuie examinată mai de aproape pentru a vedea uh, cum se poate îmbunătăți textul. De exemplu, să propunem o creștere a ciclurilor minime de revizuire a planificării maritime să modificăm cerințele pentru managementul integrat costier și să avem o abordare bazată pe ecosistem prin specificarea unor criterii de mediu. Pe scurt, aceasta ar fi poziția noastră, dar, în general vorbind, susținem uh, linia generală a raportului și așteptăm unele amendamente de compromis. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnul Van Dalen. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc și raportorului. Am făcut multe amendamente pentru că propunerea așa cum este acum, credem noi că merge prea departe. Credem că statele membre au o treabă de făcut în acest domeniu și trebuie să o facă, să continue să o facă. Și asta a fost ideea amendamentelor noastre. Raportorului vreau să-i uh, transmit un uh, lucru specific. Am făcut amendamente pentru a schimba baza juridică. Mă refer la articolul 192, secțiunea 2, care are legătură cu planificarea spațială în general. Poate raportorul ar putea să ne răspundă și să ne spună ce crede de propunerea noastră de a lega baza juridică de articolul din tratat care se referă la planificarea spațială. Președintele, mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, atunci o avem pe doamna Mondezi de la Comisie, care poate să ia cuvântul. Mulțumesc, mulțumesc raportorului și aș spune că s-au făcut amendamente interesante Aș vrea să adaug că raportul și majoritatea amendamentelor sunt uh, uh, în favoarea abordării propuse de comisie și multe chestiuni nu pun niciun fel de controverse și ar putea fi ușor susținute de comisie. Există, sigur, și unele amendamente care ar trebui să nu fie acceptabile pentru comisie și unul dintre punctele cheie este ce s-a spus despre baza juridică. Deci aș vrea să folosesc această ocazie pentru a repeta încă o dată că uh, prevederea, prevederile propunerii Comisiei nu afectează planificarea uh, la nivel de oraș sau de țară. Pentru planificarea maritimă, directiva, propunerea de directivă nu impune decât obligațiuni uh, care sunt legate de planificarea, natura specială a planificării maritime. În ce privește uh, managementul costurilor, se uh, stabilesc niște limite în legătură cu o coordonare a politicilor care afectează zonele costiere. Așadar, uh, alegerea din punct de vedere juridic nu se leagă de articolul 192. Nu se menționează niciun fel de planificare știu, la nivelul orășenesc sau la nivelul unei țări întregi. Baza juridică trebuie să fie una pluralistă legată de principalul obiectiv pe care vrem să ne îndeplinim, să realizăm, și anume să îndeplinim politica de creștere albastră. De asemenea, aș vrea să menționez că s-au făcut unele comentarii în legătură cu legătura dintre managementul de coastă, zonelor, de cost, zonelor costiere și uh, planificarea maritimă și planificarea specială. Uh, așa cum a menționat raportorul foarte bine, cred că este esențial să uh, luăm în considerare și să ne asigurăm că avem conectivitatea uscat mare. Există multe activități și multe utilizări pentru apele maritime care au impact asupra zonei de coastă. Deci este esențial să ne asigurăm că în propunere se face legătura între planificarea maritimă specială și managementul zonelor costiere, care țin cont de aceste interacțiuni între uscat și mare. Încă un punct, încă un comentariu. Noi credem că uh, această directivă este foarte importantă, un instrument important pentru creșterea albastră, pentru a avea, un, pentru a îndeplini potențialul acestei creșteri albastre. Vrem să fie clar, intenția noastră este ca statele membre să rămână responsabile pentru conținutul planurilor sau strategiilor, responsabile uh, în legătură cu ce se planifică, unde, la ce nivel, când. Și pentru noi, nu se menționează în niciun fel uh, zone de prioritate între toate obiectivele care pot fi stabilite, pentru că responsabilitatea pentru obiectivele și prioritățile uh, e, rămâne clar uh, statelor membre. Se poate decide la nivel național, regional, indiferent, dar încă o dată, prioritățile, obiectivele sunt responsabilitatea și rămân competența țărilor în cauză. Acestea ar fi câteva comentarii scurte în legătură cu principalele elemente care au fost uh, ridicate în diferitele amendamente. Mulțumesc. Thank you very much, Mrs. Meissner. Mulțumesc, doamna Meissner. Kurz uh, als Reaktion, also vor allen Dingen für Peter. Pe scurt, ca o reacție, mai ales pentru Peter Van Dalen, pentru că m-a întrebat, voi verifica Uh, cât mai exact, dar sunt de acord cu Comisia, avem nevoie de un uh, cadru pentru uh, planificare maritimă și um, gestiunea costieră trebuie introdusă, um, implicată aici. Anumite state membre au sisteme care funcționeze, dar acestea, și acestea nu trebuie modificate, însă trebuie să oferim statelor membre care nu au un astfel de sistem ceva pe care să-l poată folosi. Știu că statele membre se tem, dar din punctul meu de vedere asta nu înseamnă că um, acest domeniu va deveni com uh, competență uh, europeană. Nu, statele membre au competențe aici în, uh, în planificarea spațiului maritim uh, și lu acest lucru mi se pare foarte clar. Și am clarificat asta și uh, în mod uh, clar la uh, Hamburg. Uh, au existat anumite anumite sensibilități uh, referitor la asta. Cnut uh, la Hamburg, orașul, uh, coasta și portul sunt în același loc. Și, deci trebuie să vedem cum putem să facem în așa fel încât să dezvoltăm lucrurile, dar să și protejăm ce trebuie protejat oricum, obiectivul nu este să facem ca statele membre să se opună, ci să le implicăm astfel încât mările noastre să poată fi folosite mai bine și într-un mod mai durabil. Mulțumesc! Thank you. The vote in the Transport Committee will be the 5th of... Mulțumesc. Votul, votul va fi pe 8 noiembrie. 5 deci noiembrie votul în comisie și în plenară decembrie. Avem foarte mult timp, uh, ne rămâne foarte mult timp. Nu știu dacă domnul Pache a ajuns încă. Am luat-o așadar înaintea programului, deci propun să luăm o pauză până la patru și jumătate, pentru că n-am nici raportor din umbră Matteo's shadow of this side, then that means then that um, Philip's not here though, is he? That's and um, Nici Filip nu este în sală, nu? Mr. Zaribe. Domnul Zaribe nu e aici. I think because the commission 10 past 4. 10 past 4, guys. We stand adjourned till 10 past 4. Nu, no, până la 4 și 10. Până la 4 și 10 întrerupem ședința. La maține la baze legale? Dragi colegi, următorul punct pe ordinea de zi, accesul la piața serviciilor portoare și transparența financiară a porturilor, regulament în primă lectură, cu permisiunea dumneavoastră. După domnul Frankenstein o să dau cuvântul domnului Cozimi de la Comitetul Regiunilor timp de 3 minute, pentru că știu că trebuie să plece. Așadar, dacă acceptați acest lucru, o să Încep cu domnul Pache, după aceea domnul Feckenstein și după aceea sper domnul uh, Cozimi. Domnul Cozimi, ar trebui să se întâmple, să luați cuvântul înainte de 5 fără sfert. Așadar, domnul Pache. 10 minute scrie aici. Mulțumesc, o să încerc să vorbesc chiar mai puțin, domnule președinte. Uh, bună ziua, mulțumesc foarte mult. Cred că vom încerca să proiectăm și diapozitivele, dar am înțeles că au fost distribuite în variantă print. Primul lucru pe care vreau să spun este că propunerea Comisiei nu este pachetul portoar numărul 3. Știu că în Parlament uh, pachetul portoar 1 și 2 au lăsat uh, amintiri uh, de neșters pentru unii membri și asta nu este pachetul numărul 3. Da, și cu uh, gaze lacrimogene au lăsat, domnule uh, pachet, spune președintele. Da, domnule președinte, cred că din, din contră propunerea comisiei este mult mai concentrată și uh, ține uh, seama de lecțiile învățate din uh, aceste două încercări de a oferi un nou uh, cadru european pentru porturi care sunt un, un set foarte diferit de actori, unele sunt foarte eficiente, altele mai puțin eficiente, au diferite surse de guvernanță și moduri de a organiza uh, operațiunile, începește eficiența serviciilor și transparența. Așadar, această propunere a Comisiei încearcă să uh, încape și cap, în, pace și capra și varza, să uh, înțeleagă această diversitate și să adauge valoare europeană adăugată uh, din punct de vedere al operațiunilor portoare. Contextul, foarte pe scurt, cred că uh, recunoașteți coridoarele principale ale rețelei principale de pe această hartă și, evident, acum privim porturile și din, în lumina politicii TNT. Uh, Parlamentul și Consiliul vor vota în câteva zile uh, și s-a reușit reducerea numărului de, de porturi de la 1200 la aproximativ 300 din care 100 sunt numite porturi eh, principale, porturi eh, esențiale. Deci sunt eh, porturi maritime care au fost identificate drept puncte cheie de intrare în sistemul TNT și propunerea Comisiei este menită să se asigure că aceste puncte de intrare sunt eficiente în toată zona maritimă a Europei. Sigur, există și contextul uh, Single Market Act, strategia Uniunii Europene pentru creștere economică și așa mai departe. Avem un mix de măsuri legislative și non-legislative în aceste propuneri o să mă întorc la propunerea legislativă, dar vreau să luăm notă de faptul că există și un document de politică uh, care um, um, acompaniază documentul comisiei, propunerea comisiei și care sublinează ce se întâmplă în afara procesului instituțional în cadrul dialogului social dintre uh, organizațiile sindicale ale porturilor, docherii așadar, și uh, Uh, conduce porturilor europene, managementul. Și cred că pregătirea acestei propuneri a Comisiei are un impact foarte pozitiv în a permite dialogul social european să înceapă în cele din urmă și uh, patronatele și uh, sindicatele s-au întâlnit pe 23 iunie și se vor întâlni din nou pe 18 octombrie pentru a vedea cum pot fi îmbunătățite relațiile de muncă în cadrul dialogului european social. Asta înseamnă că relațiile de muncă nu sunt acoperite de propunerea Comisiei. Ne-am concentrat în propunere pe două aspecte, transparență și eficiența operațiunilor portoare și, portoare și asta mă aduce din nou la ce am spus la început, și anume la principalele modificări față de propunere din 2001 și 2004. Mai întâi, și probabil lucru cel mai important, și asta cred că nu este înțeles încă în comunitatea actorilor implicați, deci sunt sigur că va trebui să continuăm să uh, ținem legătura cu ei și să încercăm să le explicăm propunerea, dar nu avem un model unic de acces la piață. Deci uh, propunerea nu se referă la deschiderea pieței, nu e despre liberalizarea serviciilor portuale, ci este un set de scule, dacă vreți, de instrumente uh, din care statele membre și porturile pot alege ca să se asigure că serviciile portoare sunt organizate în modul cel mai eficient, începând de la operatorul intern, unde aeroportul oferă el însuși serviciile, până la deschiderea pieței când statul membru sau portul decide că această deschidere e modul cel mai eficient de a oferi acest serviciu. O să mă întorc la acest lucru în ce privește accesul la uh, handlingul uh, de marfă nu este acoperit și asta pentru că uh, evaluarea de impact a constatat că această activitate este destul de mult liberalizată și atunci când nu e liberalizată, s-a ajuns la concluzia că propunerea Comisiei care este pe punctul să fie adoptată în Parlament privind concesiile uh, Uh, concesiunile uh, acoperă practic uh, majoritatea problemei. Deci problema de manipulare a Murphy nu a fost, cargo handling nu a fost introdusă în, în propunere, iar relațiile de muncă rămân la nivelul dialogului social european. Ce privește relațiile în industrie, e vorba de aspar, transparent, acces transparent, finan, transparență financiară, sunt prevederi generale, sigur, care sunt importante. Uh, e vorba de modernizarea serviciilor uh, portuale și să ne asigurăm că serviciile nautice, managementul deșeurilor, dragarea, toate acestea sunt oferite mai eficient. Și există un set de instrumente unde statele membre, din care statele membre pot alege. Dacă uh, mă întrebați, dacă tot există uh, un spectru atât de larg de alegeri, de ce să mai legiferăm? Pentru că în multe cazuri există încă un mare grad de închidere și lucrurile se întâmplă fără niște principii cheie pe baza cărora să se facă definirea acestor servicii și, de asemenea, definirea prețurilor. Deci ce oferă propunerea este să, ofere, să, se, să existe un cadru și atunci când un serviciu este oferit uh, într-una dintre aceste situații, să există un set de principii clare care să se aplice, inclusiv obligațiile legate de serviciul public și obligația legată de stabilirea tarifului, care după aceea poate fi monitorizat prin intermediul uh, unei autorități de reglementare. Uh, transparența financiară și autonomia se referă la facilitatea investițiilor în porturi, evaluarea de impact în ciuda anilor dificili Mm, ultimilor ani dificili, când fluxurile de trafic au tins să stagneze, evaluarea de impact indică totuși clar că va reveni creșterea și că investiții masive vor fi necesare în porturi și în conexiunile lor și propunerea se asigură că atât uh, investițiile publice, dar și cele private sunt facilitate și că investitorii privați au, au, au o certitudine juridică mai mare în legătură cu Uh, porturile și cu investițiile și asta va atrage suficiente fonduri pentru a le dezvolta. Și nu în cele din urmă, sigur, condițiile egale pentru toți legate atât de transparența, accesul reglementat la piață, dar și de uh, prevederile pe care le propunem legate de comitetele utilizatorilor sunt venite să asigure condiții egale între porturile europene. Deci condiții egale, certitudine legală, mai multă investiții, mai bună alocare a resurselor publice, ceea ce ar genera în timp economii semnificative, valoare de impact a cuantificat aceste uh, economii la 10 milioane, miliarde, mă scuzați, de euro până în 2030. Sigur, uh, sunt uh, economii semnificative în multe părți ale Uniunii Europene, inclusiv economii uh, datorate unor servicii de transport mai bune și aici închei, domnule președinte, spunând că acest cadru este menit să ne asigurăm nu că există legislație europeană de dragul legislației europene, nu să ne asigurăm că avem o piață internă în toate aspectele poliției de transport, fie că este necesar sau nu, uh, ci această propunere există pentru a se asigura că toate porturile europene devin porți eficiente de intrare în sistem și că fluxurile de transport vor putea folosi uh, întregul sistem TNT, întregul sistem de transport european. Vă mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc, domnule Marche. Acum raportorul, domnul Frankenstein. Mulțumesc, domnule președinte. După încercările pachetul portoar 1 și 2, avem acum pachetelul portoar 3. Și cred că putem spune că pentru prima dată este vorba de o propunere care, dacă este pe alocuri îmbunătățită, ar avea și unele șanse să fie adoptată. Nici nu vreau să explic de ce este mai bună decât uh, celelalte. S-a făcut deja asta, uh, dialogul social, uh, handlingul și așa mai departe. Doar câteva puncte despre care consider că trebuie să fie discutate și definite cât se poate de clar. Sunt puncte de detaliu pe care va trebui să le discutăm. Două premise cred că trebuie să fie îndeplinite pentru a ajunge, a duce la bun sfârșit această muncă, care nu au neapărat de a face cu propunerea în sine. În primul rând, directiva referitoare la uh, concesiuni trebuie să fie adoptată așa cum este în forma ei actuală, adoptată de către Parlament. În al doilea rând, mă aștept sau nu știu dacă ar trebui să spun mă tem de uh, revizuirea directive referitoare la ajutoarele de stat de către DG Concurență de, anul, de la începutul anului viitor pentru a vedea dacă nu va avea un efect asupra ceea ce discutăm acum. Am speranță că este posibil un acord, dar sunt precaut pentru că vin dintr-un oraș portoar și după pachetul portoar 1 și 2, m-am ars, când m-am ars cu ciorbă, suflu și mi-a urt. În primul rând, trebuie să vedem forma directivă sau regulament. Am să vă dau poziția mea foarte clară. Dacă avem un rezultat bun, atunci un regulament poate să aducă mai mult decât o directivă. Directiva servind de cele mai multe ori ca, mm, ele, ca rezultat de compromis. În ceea ce privește taxele portoare, trebuie să uh, diferențiem între ceea ce este public și deci trebuie să fie transparent și ce ține de economie și concurență și, drept urmare, nu trebuie să poată fi uh, publicat au, în mod automat. În al treilea rând, autoritățile de supraveghere și forurile utilizatorilor. Despre forurile utilizatorilor putem vorbi nu am niciun fel de obiecție pentru ca utilizatorii să aibă un for în care să se poată exprima, mai ales dacă nu este ceva foarte, democ- uh, foarte birocratic. În ceea ce privește forurile de supraveghere, trebuie să fie clar că, că trebuie ca utilizatorii să poată avea și posibilitatea de a se plânge față, referitor la un port. Dar aici trebuie văzut cât de departe merge ceea ce propune Comisia. Pentru că nu vrem să avem uh, soluții care uh, să fie aplicate la fel peste tot. Trebuie să vedem care sunt criteriile, ce trebuie stabilite, astfel încât să nu trebuiască să reinventăm roata de fiecare dată. Al patrulea punct se referă la care sunt, ce fel de activități sunt activități ale societăților portoare și care ar trebui să fie lăsate la latitudinea pieței. Cred că acesta va fi unul dintre punctele cele mai dificile. Unde este, să spunem așa, vorba de siguranță și, deci, nu este vorba de acces la piață și unde este vorba de concurență de care avem nevoie peste tot. Vom analiza foarte îndeaproape aceste lucruri și nu va fi ușor. Ca un ultim punct pot să spun că am putea să ne gândim la articolul 12, să introducem o definiție a ceea ce înțelegem prin infrastructură și suprastructură. Asta ar putea fi util și la soluționarea unor alte probleme despre care vom vorbi anul viitor. Eu unul voi face o propunere, voi discuta cu ea, cu, despre ea cu raportorii din umbră. Și un ultim element, și anume în ce măsură sunt uh, incluse porturile private. Pe de o parte îi înțeleg pe cei care îmi spun cât se poate de simplu că nu sunt bani publici investiți, este riscul nostru privat economic, de ce vreți să ne impuneți reguli? Dar când este vorba de a elimina uh, un monopol, pentru utilizator uh, chiar nu contează dacă este un monopol uh, privat sau de stat. Deci uh, vom analiza de aproape situația pentru a vedea ce este adecvat și ce nu. Mai există și o serie de puncte mai micuțe pe care nu le voi enumăra astăzi. Programul care ne-a fost uh, impus, nu ni l-am ales noi, este unul foarte ambițios. Pe 4 noiembrie voi da la traducere raportul, pe 5 vom avea o mini-audiere aici și mulțumesc foarte mult uh, biroului pentru faptul că au acceptat acest lucru. Cred că ar trebui să um, analizăm foarte îndeaproape care ar putea fi efectele unei astfel de reglementări. Și nu cred că ar trebui neapărat să-i avem pe toți uh, invitați, uh, sindicatele și așa mai departe, ci, în general, aș vrea să știu care sunt efectele asupra unor porturi diferite. Am fost, am vizitat uh, vineri un port uh, unde lucrurile merg foarte diferit de uh, cum merg la mine acasă, la Hamburg. Bineînțeles, trebuie să vorbim și cu alți actori interesați, nici nu trebuie menționat asta. Avem un termen pentru amendamente pe 3 decembrie în ianuarie vom putea să le și discutăm, și în februarie votul la Comisia TRAN și în martie votul din plen. Păcat că mini-audierea are loc numai după redactarea raportului, însă ar putea asta va face ca eventual raportorul să, își depun, să depună amendamente la propriul raport, dar cred că ne descurcăm. Pentru a trage o concluzie, cred că avem o șansă să dezbatem bine acest subiect și poate chiar să ajungem la un rezultat pozitiv. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Cosimi de la Comitetul Regiunilor, 3 minute. Vă dau cuvântul acum pentru că trebuie să plecați apoi voi da cuvântul raportorilor din umbră, înainte să dau cuvântul celor de la Comitetul Economic și Social. Vă rog, aveți cuvântul, domnule Cosimi. Grație, signor președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc raportorului pentru munca depusă. Am discutat uh, chestiunile care sunt de competența noastră. Le-am întâlnit pe 26 septembrie la Comisia Coter, Comisia Relevantă, și a existat un uh, vot pe această chestiune. A fost uh, un vot destul de strâns și, sigur, avizul Coter va fi uh, supus uh, plenarei Comitetului Regiunilor Deci a fost uh, contradictoriu să încercăm să obținem un astfel de act uh, obligatoriu, un astfel de regulament și în același timp să recunoaștem rolul central pe care uh, statele membre și autoritățile locale și regionale l-au de jucat în porturile regionale și în serviciile regionale. Ar fi mai bine să ținem cont de Uh, situațiile diferite de-a lungul uh, Uniunii Europene. De asemenea, aș vrea să vorbesc despre siguranță și despre nevoia unui echilibru între partea publică și partea privată. Și sigur, sunt uh, unele servicii care noi credem că ar trebui excluse de a fi scoase pe piață, la, scoase spre vânzare, cum ar fi dragarea sau dragarea porturilor sau Uh, pilotarea și uh, remorcarea. Este important să existe un bun echilibru uh, public-privat în funcție de situația din diferitele state membre. În ce privește controlele și supravegherea, credem că este necesar să avem un sistem bazat pe o structură națională nu ar trebui să avem încă o altă autoritate care să adauge și mai multă birocrație. Credem că acestea sunt principalele subiecte acoperite de propunere. Opinia Coter, de asemenea, examinează problema dialogului social și principiile de transparență și eficiență. Și, sigur, Asta este legat de nevoia de a obține un echilibru corespunzător între implicarea publică și cea uh, privată. Domnul Groș, mulțumesc. Colegul Comunțacos este încă în Grecia și uh, m-a rugat să uh, fac o mică prezentare a poziției sale. Salutăm uh, propunerea comisiei, dar și ceea ce am auzit uh, din partea raportorului, și anume ideea de că trebuie să discutăm despre anumite lucruri. Am să enumăr ceea ce este important pentru noi. În primul rând, menținerea coerenței cu inițiativele actuale ale Comisiei. Ne referim la concesiuni și la ajutoarele de stat. Mai ales ajutoarele de stat vor fi un subiect foarte important pentru noi, pentru că nu mai avem situația în care Comisia care se ocupă de transport poate juca un rol în ceea ce privește acordarea subvențiilor. Apoi, directivă sau regulament, noi întotdeauna suntem pentru regulamente, pentru că măcar ne putem asigura că dacă din 27 facem una, ne alegem cu una și nu cu 27. Însă, situația este diferită de la stat la stat și din acest motiv vom uh, fi dispuși să acceptăm oarecare uh, flexibilitate. Apoi, întrebarea ce poate rămâne la latitudinea pieței și ce nu în legătură cu siguranța sunt lucruri pe care le-am uh, trăit în ultimele zile și sper că vom putea duce această dezbatere cu informații de calitate, să ducem o, o, o dezbatere obiectivă, pentru că suntem cu toții de acord că securitatea nu este reglementată și uh, asigurată pur și simplu de mecanismele pieței. Transparența este un subiect foarte des discutat în multe țări și în multe porturi. Vedem că obligativitatea la transparență este mult mai puternică, mai ales când este vorba de servicii publice și o autoritate de supraveghere ar putea asigura asta. Stimate coleg Fleckenstein, veniți din Germania de Nord, un fost raportor vine, venea tot din regiunea asta, cu toții ne dorim ca în sensul activării acestui dosar să putem de data aceasta să ajungem la un rezultat pozitiv. Mulțumesc și mult succes! Mulțumesc foarte mult, domnul De Bacăr. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-l reasigur pe Magic Groș că există și niște porturi belgiene care ar trebui să fie da. Mulțumesc pentru prezentarea făcută de comisie și pentru cele spuse de raportor. Întotdeauna am spus că salutăm propunerea Comisiei pentru un simplu motiv, și anume noi Știm toți care este istoria pachetelor portoare anterioare aici la Parlament, dar credem că a venit momentul să stabilim niște reguli comune în toată Uniunea Europeană. Înțelegem de asemenea că există diferență între diversele porturi din Uniunea Europeană, dar considerăm că e nevoie să facem ceva. Și toate instrumentele neobligatorii nu mai erau uh, suficiente, iar propunerea Comisiei a sosit la momentul potrivit. Considerăm că această abordare de la caz la caz a dus la diverse inconsecvențe între abordări inconsecvente între diversele porturi. Nu mai este cazul așa, nu trebuie să ne mai consultăm cu Curtea de Justiție la fiecare două săptămâni ca să vedem dacă lucrurile sunt în regulă. Problema principală va fi introducerea serviciilor portoare. Considerăm că este foarte bine uh, să includem acest lucru în legislația europeană și deschiderea pieței uh, la nivelul porturilor va spori concurența, va asigura servicii mai bune, dar va asigura și legătura cu alte instrumente europene, cum ar fi TNT. Deci susțin această idee. Propunerea Comisiei este foarte restrictivă din acest punct de vedere. S-au exclus o mulțime de lucruri și am dorit să discutăm și cu alți raportori din umbră despre, de exemplu, serviciile pentru pasageri și uh, serviciile referitoare la mânuirea mărfii. Vrem să vedem de ce au fost eliminate aceste chestiuni și poate am găsit o soluție să includem și aceste servicii. Sigur, anumite autorități portoare ar putea să elimine niște servicii dar trimiterea pe care ați făcut-o la directiva privind concesiunile și noile reguli privind ajutoarele de stat uh, ne pot uh, ajuta să ajungem la un mecanism de control foarte bun iar uh, transparența financiară este foarte importantă Lipsa de transparență s-a văzut până acum, faptul că se întâmplă niște lucruri în spatele ușilor închise uh, reprezintă de fapt un dezastru pentru acest tratament egal între diversi part- participanți. În ce privește taxele pentru utilizarea serviciilor portuare, nu trebuie să fie discriminatorii, dar există și o logică comercială aici. Cred că trebuie să ne asigurăm că această logică comercială este posibilă în cadrul pe care îl punem la dispoziție. Pentru noi este crucială autonomia autorităților portuare. Ele trebuie să-și poată pune în aplicare propriile lor uh, strategii comerciale și transparența, cum spuneam, este importantă în ce privește negocierile. Sigur, nu s-a spus uh, nimic despre forța de muncă din port, uh, Uh, asta a fost principalul motiv pentru care primele două pachete nu au trecut de Parlament. Ne așteptăm la dialog social din acest punct de vedere, un dialog social deschis și dorim să se înregistreze progres în uh, sensul dialogului social. Trebuie să ne asigurăm că realmente există o piață deschisă în care orice angajat are aceleași șanse pe piața muncii. Există mari diferențe între diferitele porturi, trebuie să ținem cont de acest lucru, dar cred că e nevoie de un cadru european puternic pentru porturi ca să le aliniem la alte strategii europene, să sporim competitivitatea, ceea ce ar fi foarte important. Deci așteptăm o discuție largă, deschisă, pe marginea acestor chestiuni pe care eu și colegii mei le-am menționat deja. Le uh, abordăm cu mintea deschisă și dorim să ne gândim și la dezbaterile de acum câțiva ani și să ne gândim și spre viitor. Mulțumesc foarte mult! Domnul Zarimi. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, sunt surprins de faptul că, de fapt, propunerile comisiei pot de multe ori să iasă din realitatea din teren, să fie alături de realitatea din teren. E vorba de câteva sute de porturi care sunt uh, avute în vedere de acest proiect de regulament și trebuie să ne gândim la mai multe aspecte. În primul rând, dimensiunea și nivelul de activitate al acestor porturi, care pot fi foarte diferite în funcție de uh, teritoriile respective. Sunt posturi, porturi care, unde vin două, trei nave pe săptămână, uh, Mă gândesc la porturile din Finlanda și sunt porturi cum e Rotterdam, unde vin câteva mii de porturi, câteva sute de porturi. Trebuie să avem uh, o abordare uniformizată când există asemenea diferențe. Sunt porturi private și porturi publice, sunt porturi cu o activitate care fac uh, amenajarea teritoriului sau altele care sunt un plămân economic, sunt porturi care au istorie în spatele lor, cultură în spatele lor. Iar studiul de impact demonstrează că 70% dintre utilizatori sunt uh, mulțumiți de prestațiile de servicii din porturile respective. Deci mă întreb care este pertinența creării unui sistem uh, altul decât cel care funcționează deja, Uh, un sistem care deja mulțumește utilizatorii posturilor. Uh, sigur că sunt aspecte în care sunt de acord cu Comisia. Problema transparenței, modul în care se organizează fixarea tarifelor. Dar și aici trebuie să ținem cont de ceea ce există în statele membre. Există adunări generale comerciale care aduc la oaltă toți participanții în lumea portoară, cu autoritățile statului, cu afacerile maritime, gestionarii porturilor, armatorii, uh, capitanii, piloții de navă. Transparența aceasta trebuie să se îmbunătățească, să fie mai bine comunicată autorităților de reglementare, să fie împărtășite, sigur. Cu asta sunt de acord. Dar să punem sub semnul întrebării un sistem care funcționează, e bine, asta îmi um, creează o problemă. Pentru că această abordare de, este de uniformizare și nu de armonizare. Eu sunt european convins și apăr armonizarea și nu uniformizarea. Cred că astăzi, când ne gândim la uh, profesiile legate de pilotaj, de remorcare, uh, e vorba de două priorități. În primul rând, este vorba de siguranța maritimă. Nu putem astăzi să nu ținem cont de nivelul de exigență în ceea ce privește siguranța maritimă și siguranța maritimă siguranța și securitatea maritimă în cazul unui atac terorism. Sunt lucruri la fel de importante. A doua dimensiune este capacitatea de a organizarea unui sindicat al piloților maritimi, al capitanilor de navă, și același lucru este valabil și pentru remorchere. Dacă există un sistem de concurență numai pentru aceste două profesii, vom afecta calitatea serviciilor și nivelul scăzut de investiții care ar decurge din acest lucru. Trebuie să ținem cont de specificul acestor profesii care, sigur, trebuie să fie transparente, dar nu trebuie să fie puse sub semnul întrebării într-o abordare total concurențială, pentru că sistemul existent acum îi satisface pe utilizator și acest lucru spune chiar studiul de impact al Comisiei. Aici se, în studiu se vorbește de un câștig de 10 miliarde pentru, pentru, pentru post, porturi. Care porturi? Ar vrea să se precizeze, pentru că altfel putem să aruncăm așa niște cifre care n-au nicio bază. Cred că avem nevoie și trebuie să vorbim între parlamentari, cu statele membre, cu Comisia, despre nivelul de investiții de care avem nevoie în ceea ce privește infrastructura. Să întărim, uh, eu știu, uh, coridoarele TNT, uh, să, contactele intermodale, transportul intermodal, piața maritimă să fie legată de piața continentală, astfel încât să atragă activitatea porturilor noastre iar în ce privește aspectul feroviar, se uită acest lucru, pentru că <clears throat> nu, se uită faptul că trebuie să investim în infrastructură masiv pentru a optimiza uh, aceste legături. Cred că astăzi există un interes, uh, eu știu, și ca Comisia să-și revadă propunerea fără să punem sub semnul întrebării ceea ce există, ceea ce funcționează ținând cont de diversitatea porturilor europene, astfel încât profesiunile toate să accepte acest regulament. Un regulament pe care și eu, ca și, așa cum a spus și uh, raportorul, aș vrea să devină o directivă. Avem nevoie de principii de armonizare și nu de un regulament implacabil care ar cădea așa ca o iarnă grea asupra porturilor europene. Mulțumesc! Domnul Vandalen are cuvântul acum. Vă rog foarte mult că, să vă spun că mai avem vreo 20 de minute la dispoziție. Domnule Van Mulțumesc, domnule președinte. Voi uh, combina timpul alocat cu altceva pentru că voi vorbi, în primul rând, ca raportor din umbră, pentru că raportorul nostru din umbră nu este aici iar apoi voi face niște observații în nume personal. Raportorul ne-a spus câteva lucruri. A spus că am respins de două ori pachetul portuar, deci nu este nevoie să începem un alt pachet sau un pachetel, un mini pachet. Raportorul a venit cu o serie de argumente Comisia vine cu această abordare unică pentru toată lumea, raportorul nu e de acord cu acest lucru, ar fi prea strict, prea birocratic. Raportorul nu dorește niciun fel de mecanism de supraveghere pentru că ar complica foarte mult lucrurile și spune clar acest lucru, iar Comisia poate uh, să facă cu acest pachet ce a făcut și cu celelalte, și anume să-l trimită înapoi, să-l respingă. Asta este numele domnului Bradburn, raportorul din umbră. În nume personal doresc să mulțumesc Comisiei pentru propunere. Este un început bun ca să încercăm să rezolvăm lucrurile în porturile maritime. Ceea ce nu găsesc eu aici nu găsesc nimic despre ajutoarele de stat. Eu personal cred că trebuie să existe transparență financiară foarte clară, să se vadă foarte clar cum stau lucrurile financiare în porturile noastre. Și e păcat că lucrul acesta nu este menționat aici, nu este suficient de bine făcut. Avem nevoie uh, de transparență în ceea ce privește fluxurile de numerar. Articolul 12 trebuie să spună acest lucru foarte clar și nu trebuie să diluăm deloc situația. Este o piatră unghiulară pe care, la care nu trebuie să renunțăm. Apoi, poziția piloților. Situația piloților, de fapt. Sunt două abordări diferite. O abordare din porturile TNT, TNT și o altă abordare în celelalte porturi. Iar pentru piloți, plus valoarea lor este faptul că ei cunosc foarte bine situația locală. Uh, ei, dacă sunt piloți de, de, de feribot, de exemplu, știu exact uh, unde sunt bancurile de nisip, uh, este o meserie în total uh, legată de siguranță. Eu aș elimina cu totul acest punct. Articole 13 și 14 sunt articole pe care le susțin în totalitate și uh, îmi dau seama că aici uh, vin niște elemente din textul despre porturile verzi, porturile ecologice. Am fost raportor și recunosc textul dar oricum lucrurile sunt foarte bune. Doamna Wills. Da, ich Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vin dintr-un oraș portoar. Propunerea comisiei um, nu ia în considerare interesele celor aproape 110.000 de angajați în porturi. Se scrie ar trebui ca drepturile să fie respectate și statele membre ar trebui să aibă uh, posibilitatea să consolideze drepturile uh, lucrătorilor. Este ceva absolut lipsit de orice fel de uh, obligativitate. Drept urmare, grupul meu consideră că articolul 10 al propunerii de regulament uh, este uh, insuficient. În general, pun sub semnul întrebării necesitatea acestui regulament uh, din punctul de vedere al porturilor din nord, de la Anvers până la Hamburg, considerăm că nu există o necesitate uh, pentru acest regulament. 80% dintre uh, cei uh, chestionați s-au arătat uh, de acord cu prevederile actuale. Din punctul meu de vedere, serviciile portoare trebuie eliminate din regulament. Uh, sunt de acord cu poziția Bundesratului German din 20 septembrie, care a decis următoarele lucruri. În primul rând, face referire la faptul că serviciile portoare sunt incluse în totală incoerență cu sistemul serviciile de pilotaj, dar și alte servicii sunt incluse aici. Bundesratul solicită eliminarea acestor servicii din domeniul de aplicare al regulamentului. Eu sunt de acord cu asta, dar în general resping acest regulament. Mulțumesc. Thank you, Mrs. Wells. I can see an unusual alliance. Mulțumesc, doamna Wells. Văd aici o alianță neobișnuită începește probleme, problema pilotajului. Da, e ciudat, dar e bine că se întâmplă miracole. Domnul Simmons de la Comitetul Economic Social, 3 minute, vă rog. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Comitetul Regiunilor își începe avizul cu expresia a treia oară e cu noroc. E o expresie uh, olandeză legată de marinărie. Chiar credem că trebuie să facem acest lucru în mod diferit. Uh, vedem că Comisia încearcă să nu se ocupe de managementul niciunui port maritim. Ele vor continua să fie conduse și administrate așa cum vor dori oamenii să fie, dar trebuie să avem condiții egale și Avizul Comisiei, Comitetului Regiunilor este că în multe cazuri Comisia reușește să realizeze acest lucru. De aceea ne place abordarea de tip soft law, legislație de tip soft cu legislație de tip mai hard, să spunem așa, deși avem unele comentarii care se potrivesc cu cele șase puncte exprimate de domnul Frankenstein. Uh, să începem cu faptul că înțelegem că că transportul, serviciile de uh, a uh, mărfii import ar trebui să fie excluse din uh, area de aplicare a directivei și credem că evaluarea finală n-ar trebui făcută mai devreme de șase ani, deci nu trei ani cum se propune, dacă este nevoie, ar putea exista o revizuire la jumătate de mandat, la trei ani. Dar asta nu are nicio legătură cu area de aplicare a regulamentului. Am uh, văzut că se formează o alianță neașteptată, cum spuneți, dar Comitetul Regiunilor nu e de acord cu ei. Noi considerăm că ar trebui să existe un regulament care să, guverne, regulament care să guverneze aceste porturi maritime dar implementarea, în ce privește implementarea acestui, acestui regulament, ar trebui să lăsăm la o parte piloții, să nu uităm că prima treabă a unui pilot este să dea sfatul unui capitan de navă. Nu poți să iei această prerogativă. Asta este sarcina principală. Tot restul este secundar, dar evident există aspecte de siguranță care sunt extrem de importante când vine vorba de munca piloților și uh, am spus în avizul nostru că nu trebuie să uităm acest lucru atunci când vine vorba de implementare. De asemenea, avem serviciile de remorcare, serviciile de andocare, uh, care ar putea să fie făcute de sectorul privat sau nu. În articolul 17, domnule președinte, se face referință la un corp de supraveghere independent. Comisia trebuie să verifice dacă statele membre își fac treaba când vine vorba de inspecții. Să verifice implementarea regulamentului. Și o serie întreagă de state membre deja fac acest lucru prin intermediul unor comitete care examinează aspecte legate de concurență, de ajutoare de stat. Așadar, există nevoia unor măsuri speciale uh, din partea Comisiei. Președintele întrerupe și cere să încheie vorbitorului. Da, pentru a încheia, domnule președinte, aș vrea să subliniez că în articolul privind uh, taxele portoare, Comisia uh, începe să liberalizeze lucrurile în articolul 1, 2, 3, după care uh, ia totul înapoi. Uh, noi avem o soluție foarte simplă. Alineatul 5, punctul 5 din avizul nostru, dar nu mai citesc acum paragraful respectiv. Președinte, mulțumesc. Mai am încă trei vorbitori. Îi rog pe cei trei vorbitori să nu depășească două minute. Domnul Tursas. propunerea Comisiei de, propunerea de, Comisiei de Regulament privind serviciile portoale, portoare și transparența financiară a serviciilor este legată în mod inextricabil de uh, cele două propuneri anterioare pe care le-a făcut Comisia, face o alegere strategică pentru, a-și realiza scopul uh, general vrea să se asigure că are mână liberă și că poate acționa în viitor așa cum dorește. Această propunere este menită să elibereze complet infrastructura portuară și să privatizeze atât infrastructura cât și serviciile portoare. Și cine va beneficia de pe urma acestei uh, măsuri? Marile companii și marile grupuri care deja sunt dominante în transportul uh, Uh, de toate tipurile, și uh, rutier, și uh, feroviar, și, pe, și aviatic, și maritim. Următorul pas va fi că alte lucruri vor fi și ele incluse. Relațiile de muncă, tranzacțiile comerciale, chestiuni care au făcut sute de mii de oameni să iasă în stradă. Pentru că asta a afectat pe toți cei care trăiesc uh, în orașe din apropierea porturilor. De ce nu ține nimeni seamă de opiniile, de uh, opiniile raționale care au fost exprimate, cele din Suedia, Italia, Spania, Malta. Avem atât de multe parlamente care au dat uh, avize în care se spune foarte clar că această propunere încalcă principiul subsidiarității, că există deja legislație care reglementează aceste probleme legate de uh, infrastructura portuală și serviciile portoare. Uh, Dați-mi să fiu succint. Este o dogmă politică aici și spun asta știind exact ce cuvinte folosesc. Uh, cu această măsură, Comisia Europeană poate fi sigură că în viitor nu va mai putea evita o reacție puternică din partea muncitorilor. Στον Πειραιά της Κόσκου, όπου κυριαρχεί... Luați eh, situația din portul Pireu. Este un grup dominant acolo și relațiile de muncă sunt similare celor din eh, Evul Mediu muncitori din Franța, Germania, Belgia, Marea Britanie și Olanda, de ce ar trebui să plătească prin taxare indirectă milioane și miliarde de euro ca să se construiască infrastructură portoară în Grecia și în alte țări și să aibă dreptul de a le folosi timp de 90 de ani? Avem acest mit teribil al lui Sisif. E foarte similar cu ce se întâmplă aici este asta un lucru pe care nu-l putem evita? Nu cred. Cred că porturile și serviciile portuale sunt legate inextricabil de creșterea economică a unei țări și cred că trebuie să uh, fim realiști în abordarea situației. Doamna Ayala Sender, două minute dacă se poate, vă rog. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. <clears throat> 2001-2004. Vreau să înțeleg exact ce ni se propune Comisia față de acești doi ani, pentru că inițial era vorba de a elimina consecințele negative ale monopolurilor din port, fie că era monopol public sau privat, cum s-a spus. Știm că în principiu vrem să eliminăm aceste consecințe revizuind legislația și uh, Uh, făcând un pic ordine în efectele armonizării tuturor serviciilor. Evident, trebuia să ținem cont de aspectele sociale și așa mai departe. Și vreau să înțeleg ce ni se propune când, uh, în ceea ce privește transparența, ajungem din nou aici uh, că singurele victime aici nu sunt nici monopolurile, nici oligopolurile, nici ajutorul de stat. Ajungem din nou la victimele celor care uh, sunt de obicei victimele acestui tip de propuneri. Și aș dori să ne explice Comisia încă o dată ce se schimbă ce aduce în plus, ce elemente pozitive aduce această propunere. Pentru că toate rămân, tot ce a fost înainte rămâne aici, uh, nu sunt în favoarea acestui propuneri și vreau să știu de ce trebuie să ne confruntăm cu acest regulament, cu această normă, pentru că și aici, cum spuneam, nu se rezolvă problema concesiunilor, nici a transparențelor și vrem să știm ce se întâmplă cu porturile. Mulțumesc. Domnul Alcadraui zou om te beginnen willen zeggen dat we natuurlijk nog in een vroege... Mulțumesc, eh, domnule președinte. <clears throat> Dați-mi voie să spun că eh, dezbaterea este încă într-o fază timpurie, mai avem eh, o audiere și aș vrea să spun în acest stadiu că, după părerea mea, e un lucru bun că din partea Comisiei se subliniază nevoia de transparență. Se cere transparență în acest pachet nu ca în alte pachete care doar vor să liberalizeze totul, toate serviciile. Și sper că nu vom avea acea situație și de data aceasta. Pentru că e o problemă foarte complexă uh, implică vrem să și muncitori, angajații și vrem ca dialogul social să continue. Și sper că și Comisia va putea încuraja acest lucru. În ce privește propunerea ca atare, tot ce vreau să spun este că uneori am impresia că totul este abordat dintr-o poziție strict uh, economică, de business. Cred că trebuie să lăsăm autoritățile locale, naționale, regionale și porturile, ele însele să decidă ce trebuie făcut prin intermediul autorităților publice, prin intermediul guvernelor, să, să ia propriile decizii să facă propriile alegeri. Asta ar putea să însemne determinarea tipurilor de uh, taxe și tipurile de servicii. Ele trebuie să poată să-și dezvolte propria strategie comercială pentru a face o diferență. Dacă e o directivă sau un regulament, Cred că asta poate fi lăsat pe mai încolo după ce vedem rezultatul dezbaterilor pe care o să le avem. Uh, lucrul important este să fie aplicat corect și să dăm statelor membre posibilitatea de a face față propriilor condiții și situații. Mulțumesc foarte mult. Uh, Mr. Pache, call me intuitive. Domnul Pache Poate o să credeți că sunt uh, intuitiv, uh, dar există unele preocupări în legătură cu propunerea noastră. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. De asemenea, am uh, luat notă de faptul că există și un angajament constructiv în legătură cu multe aspecte ale propunerii, în special legate de transparență. Domnule președinte, chiar acesta era comentariul pe care vreau să-l fac și să ilustrez Uh, constructivitatea propunerii uh, începește activitatea de pilotaj. Ne uităm la transparență în fluxurile financiare, în relațiile de muncă din port, dar transparență începește serviciile portoare de asemenea și cred că asta este miezul propunerii. Deci nu e într-adevăr o liberalizare, o deschidere a pieței și atât. Și doamna Ayala Sanders se întreabă care este impactul. Impactul asupra serviciilor va veni tocmai din creșterea transparenței care de asemenea ar trebui să se aplice în viziunea Comisiei și piloților. Dacă vă uitați la faza de pregătire și la evaluarea de impact, veți vedea că serviciul care este cel mai e, negativ e, calificat de către utilizator este pilotajul, nu din cauza calității serviciului și a siguranței. Aceste asigurate de multe ori, piloții sunt, primesc ratinguri pozitive. Critica este la modul în care se oferă serviciu, care este uh, ordinea uh, priorității și care e prețul lui. Și asta uh, nu oferă multe porturi din Europa destul de satisfăcător conform studiilor și propunerea nu va spune ai nevoie de două companii de pilotaj. Pentru că, într-adevăr, porturile vor avea posibilitatea, dacă doresc, să continue să lucreze cu un operator intern de pilotaj, dacă asta vor și asta aleg multe țări, deci asta nu se pune sub semnul întrebării, dacă vor să existe obligația serviciului public, atunci vor fi unele principii pe baza cărora aceste servicii publice vor fi oferite. Sigur, în unele cazuri statele membre ar putea să vrea, dar asta ar putea să fie o raritate. Să vor, ar putea vrea să deschidă piața. Deci, organizarea serviciilor de pilotaj nu este pusă sub semnul întrebării de propunerea noastră. Dar principiile conform cărora serviciul este organizat și transparența, modul în care se uh, fixează uh, prețurile și tarifele vor fi mult mai mari. Și asta va influența toate serviciile. De aceea am vorbit că am spus că e vorba de o abordare de gen trusă de scule și nu o abordare de gen uh, one size fits all. Dar sigur, uh, uh, și piloții vor fi capabili să dezbată acest lucru și de fapt au fost implicați în toate stadiile pregătirii propunerii și Comisia este dornică să continue dezbaterea și pe acest subiect și pe toate celelalte subiecte ridicate. Vă mulțumesc foarte mult, președintele. Mulțumesc foarte mult. Domnule Bache, mi s-a făcut un lobby incredibil uh, de către un set de piloți și vreau să uh, evit să fiu, uh, să-mi se facă lobby și din partea alte categorii de piloți. Domnul Frankenstein. Vedeți, domnule președinte, cât de diferite pot fi situațiile. Eu am primit lobby de la Lufthansa în ultimul timp și de la alții. Bun. Uh, rezultatele finale nu pot fi anticipate, dar uh, cred că a reieșit din această discuție că este important să luăm în considerare diferitele tipuri de porturi. Și cred că dacă facem această audiere și vom mai vizita câteva dintre aceste porturi, la final vom putea obține ceva rezonabil. Apoi, din nou, foarte important pentru mine, este ceva ce nu este evident și anume ce a spus și domnul Groș. Uh, reglementările referitoare la ajutoarele de stat și cele la concesiuni trebuie să decurgă în paralel și în mod la fel de rezonabil și trebuie să avem grijă să nu ne facem noi înșine rău. În ceea ce privește concurența și uh, accesul la piață, cred că vom fi de acord în ceea ce privește transparența. Când este vorba de piață și concurență uh, în anumite domenii, va fi mai dificil. Și uh, acest lucru nu mi se pare po posibil, dar uh, în timpul discuției vom mai vedea în mod concret ce înseamnă acest lucru. Apoi ați, uh, am făcut, ați amintit um, pe, fo, pe predecesorul meu, fostul raportor, și voi merge la masă cu el și am să-l mai invit uh, cu noi pe încă un coleg, pe domnul Zasada, pe care îl, um, îl cunosc. Um, are uneori uh, niște idei foarte, foarte bune, dacă nu îi le demontează domnul Groș. Mulțumesc! Very, very good. Thank you, Mr. Mulțumim, domnule Fleckenstein. Aș spune că uh, demarcația este foarte greu de făcut între uh, curaj și stupiditate. Uh, Asigurați-vă că știți exact unde este această linie când uh, ieșiți la masă cu acești colegi. Aș repeta ceea ce a spus domnul Fleckenstein, mini-audierea pe 5 noiembrie, prezentarea raportului pe 26 noiembrie, termenul pentru amendamente va fi în 3 uh, decembrie, votul la Comisia TRAN în februarie și, la ora actuală, votul în plen este prevăzut în martie. Mulțumesc tuturor! Următorul uh, punct de pe ordinea de zi este punctul domnului De Bacăr, sistemul e-call. Aveți cuvântul, domnule De Bacăr. Thank you well, voorzitter. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Și mulțumesc și Comisiei pentru propunere. În Parlament am discutat uh, deja această propunere uh, de nenumărate rânduri. Este un raport din proprie inițiativă la care lucrăm și acum este momentul să îl adoptăm și cred că putem saluta propunerea Comisiei. Având în vedere introducerea voluntară a sistemului e-call um, sau faptul că aceasta nu a adus rezultatele dorite, uh, propunerea vine cu o propunere să de, uh, obliga de obligare a uh, producătorilor să introducă acest sistem în um, autovehicule. Există o propunere ca acest lucru să fie inclus în um, în procedura de autorizare a unui uh, produs, în procedura de omologare Um, aștept cu nerăbdare să cooperez cu um, raportorul pe cealaltă parte, pe același subiect în uh, propunerea uh, uh, Comisiei IMCO, doamna Senalova. ICOL este ceva ce ar putea să reducă numărul victimelor accidentelor încă câteva puncte importante. În primul rând este vorba de domeniul de aplicare. La ora actuală este vorba numai de noi auto, automobile și uh, autoutilitare, ușoare. Uh, foarte bine, dar cred că mai târziu va trebui să fie inclus pentru toate autovehiculele. Ar trebui să se uh, declanșeze în mod automat, chiar dacă există și posibilitatea Uh, operării manuale a sistemului. Nu ar trebui să fie o problemă în practică, dar aș vrea să știu cum ar urma să se facă în termeni tehnici. În ceea ce privește viața privată, este clar că sistemul este unul uh, care stă în stand-by, ce este prevăzut uh, aici este în regulă din punctul meu de vedere, dar aș vrea să aud din partea colegilor dacă consideră că trebuie reformulate unele prevederi, mai ales în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal. Bineînțeles, sistemul trebuie să funcționeze perfect în toate statele membre și un ultim punct referitor la preț. Prețul comisiei, prețul recomandat este de 40 de euro, însă ceea ce auzim din partea industriei este că e posibil să fie mai scump deci ar trebui să fim mai prudenți în numirea unei cifre. O serie de producători uh, a beneficia, a, fac apel la servicii uh, private sau comerciale. Pentru asta important este ca uh, accesul la serviciul 112 să fie sigur și trebuie să, și să fie garantat și trebuie să ne asigurăm că cei care au investit deja nu vor fi penalizați. Cred că programul uh, propus este fezabil. Așteptăm numai uh, uh, implementarea în noile autoturisme. Ne aflăm în faza pilot. Cred că multe state, unele state sunt pregătite să aplice această legislație, altele vor avea nevoie de eforturi, dar suntem de acord că vrem să facem asta. Suntem de acord cu doamna Senalova că vrem să adoptăm cât mai repede acest document în uh, Parlament, astfel încât să putem începe negocierile cu Consiliul. Mă uit la data de 15 octombrie, termenul pentru amendamente 15 noiembrie și votul pe 17 decembrie. Acesta este programul, unul foarte ambițios, foarte strict, dar aceasta este propunerea noastră și aștept uh, cu nerăbdare să ascult uh, poziția raportorilor din umbră și a colegilor. De asemenea, voi coopera cu raportorul din uh, Comisia pentru Piața Unică. Mulțumim! Domnul Koch, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc domnului De Bacăr. Ne-a făcut o propunere foarte bună de raport. Cred că nu trebuie să intru în detaliu referitor la oportunitatea acestui sistem, pentru că de 10 ani vorbim despre asta. De ani de zile, statele membre au căzut de acord să uh, își uh, dezvolte sistemul de apel de urgență. Toată lumea este pregătită, trebuie doar aplicat. Este foarte important, mai ales pentru cei care conduc un uh, automobil, nu numai cei care conduc un automobil foarte scump. Propunerea a, Comisia a făcut o propunere Um, care corespunde a ceea ce am cerut eu și cu doamna Senalova într-un raport anul trecut, deci eu sunt convins că acum ar trebui să încheiem acest dosar. Important este însă ca totul să se întâmple pe baza unui set minim de date uh, bazat pe sistemul 112 ca număr de, ca, de apel de urgență gratuit, deschis, public, um, asta nu înseamnă că uh, ofertanții privați nu pot să ofere mai mult, dar asta trebuie să negocieze cu uh, proprietarul automobilului. Acesta trebuie să poată decide dacă doresc numai 112 sau noul sistem. Și în cazul în care uh, Um, sistemul ofertantului privat um, nu funcționează, trebuie ca apelul 112 să fie posibil. Eu cred că putem să reușim până în octombrie 2015 să ajungem la un rezultat. Va fi dificil, dar cu cât mai repede terminăm noi treaba în Parlament, cu atât mai repede statele membre vor putea să înceapă aplicarea. Mulțumim, doamna Senalova, întâi și apoi ceilalți raportori din umbră. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În principiu voi vorbi în numele IMCO, ca raportor IMCO, privind uh, sistemul e-call. N-am foarte multe de spus despre omologare, n-am multe de adăugat la cele spuse de antevorbitori. Vreau să spun că raportul la care colaborăm împreună cu domnul Koch și care a avut uh, o majoritate la vot în plenară, i-a dat, a dat Comisiei un mandat clar apropo de cum trebuie să arate sistemul cred că este în conformitate cu ideile Parlamentului. Deci singurul lucru este să mai netezim anumite asperități tehnice, dar nu există aspecte majore de discutat. Nu în termen de da sau nu. Sigur că trebuie să respectăm și calendarul pentru a introduce uh, omologarea noilor autovehicole din 2015, așa cum se spune în propunere. Unele dintre chestiuni au fost deja descrise, așa încât cred că vom reuși să clarificăm lucrurile în timpul negocierile și aștept cu să cooperez cu domnul De Bacăr și cu ceilalți astfel încât sistemul e-call uh, să funcționeze ca serviciu public în avantajul cetățenilor europeni și să putem uh, încheia această chestiune în timpul mandatului nostru ca toți să ne bucurăm de avantajele sistemului e-call. Domnul Alcadraui are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Uh, am fost puțin luat prin surprindere. Zita, da, cred că vine de la aeroport, dar uh, ar fi trebuit să vină de la aeroport, dar probabil că a fost, eu știu, răpită de niște piloți. Vreau să vă spun că a fost un proces lung, durează din 2005, când am început să discutăm despre sistemul e-call. Și acum, în sfârșit, a devenit o prioritate pentru îmbunătățirea siguranței rutiere uh, în Uniunea Europeană va contribui la noile ținte introduse în programul de acțiuni pentru siguranța rutieră, ținând cont de numărul de uh, vătămări corporale și de cazuri mortale uh, pe drumurile europene. În numele Zitei și al grupului uh, nostru de la TRAN, aș vrea să spun că poziția noastră este aceeași ca și în timpul dezbaterilor privind raportul din proprie inițiativă. ECOL ar trebui să fie un apel de urgență valabil la în toată Uniunea Europeană, la numărul 112 și trebuie să existe până la 1 octombrie 2015 pe toate mașinile. Trebuie să, uh, să se dezvolte rețeaua de puncte de apeluri de urgență în toată Uniunea Europeană și trebuie să ne concentrăm uh, ca să punem la punct uh, uh, interoperabilitatea sistemului ECOL la nivelul european, așa cum se cere în directiva sistemelor inteligente de transport. De asemenea, în ce privește protecția consumatorilor, toți cetățenii trebuie să aibă um, acces la sistemul ECOL peste tot, deci trebuie acoperit tot teritoriul și trebuie să înțelegem și să-l reglementăm că toate vehiculele care circulă pe drum trebuie să aibă capacitatea tehnică de a recunoaște sistemul ECOL și apoi de a avea toate aceste sisteme incluse în prețul de bază al vehicului, nu ca opțiune suplimentară. Astfel, sistemul ECOL să fie simplu și uh, să și-l poată permite toți cetățenii europeni. Mulțumim. Comisia, domnul Onidi. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumim uh, membrilor Comisiei TRAN. Doamna Senalova spunea că plecăm uh, de la un mandat, un mandat al Parlamentului European, așa că nu prea avem uh, loc de manevră. Rezoluția dumneavoastră, raportul dumneavoastră au stabilit foarte clar principiile de urmat în studii publice, eu știu, ceva simplu, care sunt robust, care să existe pe toate vehiculele care circulă pe drumurile europene, astfel încât să nu încalce, eu știu, intimitatea utilizatorului. Iar propunerea scoate în evidență aceste aspecte. Ca la fiecare propunere există probabil loc pentru a îmbunătăți un element sau altul, bineînțeles, putem să discutăm în detaliu ce informații sunt trimise automat în cazul unei urgențe și apoi trebuie să putem discuta combinarea dintre sistemul ECOL, care va fi plasat pe toate noile vehicule, toate conform regula, regulamentului de la 1 octombrie 2015, și apoi serviciile către terți care sunt oferite de producători. Cred că un aspect inovator al acestui, acestei propuneri este că noi căutăm o deschidere și nu o chestiune total separată. Și apoi se mai pune și problema siguranței uh, publice, a uh, sistemelor de răspuns uh, Uh, a modului în care uh, se fac niște apeluri automate sau uh, apeluri care se fac, automat se fac manual. Să nu ne gândim prea mult la chestiuni care schimbă substanțial propunerea, cum ar fi, de exemplu, problema modernizării vehicolelor existente, a redotărilor pentru că în felul acesta am complicat foarte mult toată discuția. În ce privește modernizarea vehicolelor existente, prețul ar fi absolut uh, diferit. Trebuie să încurajăm, sigur, modernizarea acestor vehicule. Considerăm că este o, un, un instrument foarte util pentru siguranța rutieră, dar să încercăm să respectăm mandatul care ni s-a dat să fie un serviciu public care să fie inclus uh, în orice tip de vehicul care va fi omologat de acum încolo. Îl am și pe domnul Petinelli aici, uh, care de, vine de la o altă direcție generală și care se ocupă de omologare. După cum știți, DG Enterprise se ocupă de punctul 8 din ordinea noastră de zi și anume regulamentul privind omologarea uh, Vreau să confirm faptul că acest instrument, uh, va fi pus doar pe noile vehicule din 2015, pentru că ar fi foarte greu din punct de vedere tehnic și ar fi foarte costisitor să modernizăm vehiculele existente și să le redotăm cu acest dispozitiv. Sigur, dacă cineva dorește, pe piață vor exista aceste dispozitive, deci oamenii, dacă vor, pot să-și redoteze vehiculul, să-și îl modernizeze și să fie compatibil cu sistemul ECOL în caz de urgență. Privind întrebarea pusă de raportor, pot să confirm faptul că sistemul uh, se declanșează automat, se declanșează în momentul în care se deschide airbag-ul autovehiculului. El, atunci se activează sistemul și se lansează automat un uh, apel la sistemul de urgență. Mai mult decât atât, Există posibilitatea unei activări manuale poate constructorul o să aibă undeva un buton roșu pe bord, astfel încât să poată fi activat manual. Și va fi obligatoriu să existe și activarea manuală, dar și cea automată. Pot de asemenea să confirm că sistemul ă, Eh, sistemul doarme, sistemul poate fi urmărit, eh, nu poate fi urmărit dacă nu este activat. Activarea eh, apelului la numărul 112 este obligatorie și mai mult decât atât se poate face și un apel către terții care furnizează servicii. Mulțumesc, domnul Debacăr, doriți să adăugați ceva? Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am văzut că există unanimitate aici și este foarte clar uh, ce vrem. Vrem să discutăm despre acest buton roșu pentru apelul manual, dar aceasta este o chestiune de detaliu și lucrurile vor merge foarte bine. Mulțumesc. Am o întrebare pentru secretaria, spune președintele. Ce facem cu copilul de trei ani care vrea să apese pe butonul roșu? Bun, termenul pentru pre, nu, prezentarea proiectului de raport 15 noiembrie, amendamente pe 13 noiembrie, votarea în comisie pe 15 decembrie și probabil în plen în uh, februarie sau martie. Ajungem la sfârșitul lucrărilor noastre de astăzi. Este o reuniune diferită de cele pe care le avem noi în mod obișnuit. Următoarea reuniune este pe 14 octombrie la Bruxelles la ora 3. Deci, se încheie reuniunea de astăzi și urmează reuniunea coordonatorilor. Mulțumesc!